So we start. Point one is the adoption of the... Dragi colegi, haideți să începem. Avem punctul 1 cu adoptarea ordinii de zi și uh, doresc să fac un anunț cu privire la aceasta. De exemplu, document, uh, punctul despre Cambodgia este în camera, cu ușile închise. Nu sunt alte solicitări de modificare și deci, dacă nu sunt obiecții, se consideră că ordinea de zi este adoptată. Punctul 2. Așa cum știți, această reuniune este transmisă prin inter pe internet. Deci, tuturor ascultătorilor de la Lisabona, la Lüneburg, la Tallinn, la Tesaloniki, bun venit! Avem și interpretare, deci vorbiți clar și la obiect. Totul va fi tradus, ca să fie totul tradus așa cum trebuie. Și urez bun venit lui Stefanie. Ea este nouă în secretariatul nostru de, din această lună. Bun venit și mult succes! Point three. Punctul 3. Situația negocierilor în curs. Avem o negociere în ceea ce privește investițiile directe și uh, filtrarea acestora. Domnul Prust este raportor. Am votat în luna mai poziția noastră. Iar uh, negocierile avansează destul de încet, însă am fost de acord din punct de vedere procedural pe câteva puncte ca să avem un uh, dialog pe 27 uh, septembrie, iar acum următorul dialog va fi săptămâna aceasta. Și acum uh, trebuie trecute în revistă chestiunile mai controversate din punct de vedere politic. În principiu, ambii parteneri plus Comisia încearcă să găsească un compromis înainte de Crăciun. Muncim, de fapt, din greu la asta și se pare că va mai fi nevoie de încă un set de trialoguri. Vom elibera câteva sloturi ca să obținem un rezultat cândva la sfârșitul lui noiembrie, poate. Dacă sunt comentarii, nu, atunci trecem la punctul 4, punctele 4 și 5. Este vorba de o discuție în comun, acordul comercial cu Japonia. Suntem în procesul de ratificare. Trebuie să ne exprimăm consimțământul, noi cei din Parlamentul European, iar termenul pentru amendamente a fost pe 2 octombrie. Au fost înaintate numeroase amendamente pe marginea rezoluției. În mod obișnuit, i-aș da cuvântul raportorului, domnul lui Pereira, însă încă nu a sosit, așa că David Martin îl va înlocui. Are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să vorbesc în numele lui Pedro, vreau să vorbesc în nume personal, apreciindu-l foarte mult pe colegul nostru pentru felul în care a uh, gestionat acest dosar, uh, pentru felul în care a condus grupurile și discuțiile și pentru felul în care a pus presiuni pe lângă japonezi în beneficiul Parlamentului European. Și acum, în numele său, uh, spun următoarele. Îmi cer scuze că nu sunt astăzi prezent la examinarea amendamentelor pentru textul uh, de acordului de parteneriat cu Japonia, însă săptămâna aceasta iau parte la o delegație ECON. În al doilea rând, doresc să subliniez faptul că ambasadorul Japoniei pe lângă Uniunea Europeană, domnul Kazu Kudama, a trimis o scrisoare luni membrilor INTA, confirmând decizia Japoniei de a crea un cadru interministerial pentru implementarea compromisurilor din uh, capitolul uh, de dezvoltare durabilă și comerț. Ne informează că prima reuniune între ministerele relevante va avea loc în octombrie. Este un fapt apreciat uh, foarte mult. Doresc de asemenea să spun că acordul este important din trei principale motive. În primul rând, acordul cu Japonia este de o importanță strategică extraordinară, căci reprezintă un semnal oportun pentru a avea un comerț deschis, echitabil, bazat pe reguli, în contradicție cu ceea ce vrea acum Donald Trump. Ne bazăm pe valori și pe standardele din regiunea Asia-Pacific. În al doilea rând, E vorba de rezultatul echilibrat al unor negocieri din punct de vedere economic, se ține cont de interesele Uniunii Europene, se, face, se obține accesul la piața japoneză, protejând totodată sectoarele cele mai sensibile din punct de vedere economic, sectoarele noastre. În, nu în ultimul rând, acest acord cu Japonia face parte într-o generație nouă de acorduri, se ține cont de dezvoltarea durabilă, dreptul muncii și protecția mediului. Pentru prima dată este un compromis Uh, care se face și cu acordul de la Paris. Se ține cont de responsabilitatea corporatistă socială și sunt câteva clauze care ar trebui să îmbunătățească în continuare implementarea și uh, normele de dezvoltare durabilă. Cu privire la amendamente, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuție. Au fost depuse 236 de amendamente la proiectul de text împreună cu colegii de la SND, eu am depus 18 amendamente. Unele dintre amendamentele mele sunt foarte concrete. De exemplu, amendamentul 83 actualizează uh, normele uh, cu privire la achizițiile publice. Sunt, vor fi 54 de orașe vizate de achizițiile publice. Apoi, amendamentul 39 spune că putem adăuga alți indicatori de origine uh, geografică. Și un alt exemplu, amendamentul 134 despre decizia Japoniei de a crea acel cadru interministerial care să vegheze la implementarea normelor de dezvoltare durabilă. Acest lucru a fost anunțat după ce a publicasem textul inițial. Alte amendamente depuse adaugă câteva aspecte importante care n-au fost, n-au putut fi incluse în text din cauza restricțiilor de spațiu. Amendamentul 103 cu privire la uh, gen și comerț Amendamentul 218, care cere cooperare și coordonare cu Japonia pentru a crea în continuare un sistem global de training bazat pe respectarea normelor OMC și, nu în ultimul rând, amendamentul 227, în ceea ce privește buna funcționare a unui grup uh, de consiliere pe plan intern. Per total, aș grupa amendamentele în trei categorii. Prima categorie, amendamentele care consolidează sau adaugă elemente uh, proiectului de text. Aici sunt idei comune și e numitor comun. O a doua categorie, amendamente la alineatul 11 cu privire la clauza pentru dezvoltare durabilă și comerț este o chestiune mai sensibilă și, în ultimul rând, amendamente destul de divergente și nu mi se pare că se pot face compromisuri cu acestea. Luni dimineața am depus mai multe amendamente de compromis, 22 la număr. Le-am prezentat raportorilor din umbră, am încercat să țin cont de opiniile colegilor mei, cum am știut eu mai bine o primă reuniune a raportorilor din Umbra a fost loc pe 8 octombrie, târziu după amiază a fost un succes. Am uh, trecut în revistă mai multe amendamente de compromis, a fost un schimb de opinii politice pentru a găsi mai departe compromisul la um, aliniatul 11 cu clauza de revizuire în ceea ce privește capitolul de comerț și dezvoltare durabilă. Și pe scurt, uh, prima reuniune a raportorilor din Umbra am decurs bine și vreau să mulțumesc colegilor pentru o uh, cooperare constructivă pe acest dosar. Închei prin a spune că aștept cu nerăbdare părerea dumneavoastră uh, și următoarea reuniune a raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, David! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, trei minute fiecare. Uh, domnul Anzic de la APP. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor, domnul Hansen! Mulțumesc domnului Silva Pereira pentru bună activitate întreprinsă acum pe marginea acestui dosar. Lucrăm acum, într-adevăr, pe amendamentele de compromis, după cum le-a prezentat domnul David Martin deja. Mulțumesc domnului Valența, împreună cu care am depus mai multe amendamente. El uh, a fost raportorul nostru din umbră înaintea mea. Avem uh, mai multe subiecte de discutat. Uh, domnul Martin a subliniat uh, faptul că punctele 10 și 11 sunt destul de spinoase. E vorba de prevederile cu privire la sancțiuni. Noi suntem foarte implicați și vrem să avem niște norme eficiente. Iar în ceea ce privește sancțiunile, în continuare negociem. A avut loc într-adevăr un prim schimb de opinii luni pe marginea acestui subiect. Japonia și-a dovedit angajamentul serios Față de implementarea eficientă, ați menționat și scrisoarea ambasadorului Kudama. E un semnal destul de clar. Să nu uităm un aspect. Japonia a uh, reformat dreptul muncii pentru prima dată în ultimii 70 de ani, deci se fac pași concreți. Suntem uh, foarte dedicați acestei cauze, vom lucra cot la cot cu raportorul și cred că până acum am obținut rezultate deosebit de bune. Facem tot posibilul pentru a finaliza acest uh, dosar în acest mandat. Suntem optimiști căci uh, până acum uh, am progresat destul de bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kamal de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Îi mulțumesc raportorului căci ne-a oferit un text extrem de echilibrat, care uh, încorporează numeroasele realizări de până acum. În general, predicțiile sunt greșite. Nu mă așteptam să văd atâtea amendamente, fiind dat că textul fusese foarte bun de la bun început, dar în mod cert sunt oameni îngrijorați și trebuie să acceptăm asta, să apreciem asta. Dar sunt contribuții pozitive. Sublinează uh, Uh, beneficiul economic pentru consumatori și antreprenori. Este probabil cel mai mare acord bilateral semnat de Uniunea Europeană. Amendamentele arată care este rolul eliminării tarifelor, barierelor tarifare, a barierelor non-tarifare, deschiderea pieței achizițiilor publice din Japonia, plus uh, catalogarea unor orașe drept orașe nucleu. Ne amintim cu toții uh, cât de mult depinde economia de servicii, în special agricultura, de exemplu. Sunt amendamente care sublinează contribuția pozitivă a acordurilor de parteneriat și acordurilor economice în ceea ce privește susținerea eh, comerțului liber și echitabil. Eh, mă bucură faptul că dimensiunea de gen capătă amploare în eh, politica noastră comercială. Raportul de exemplu, are un capitol separat pentru dezvoltare durabilă și comerț durabil. Ambele părți uh, s-au angajat să respecte acordul de la Paris. Grupul nostru se bucură să vadă amendamente cu privire la IMM-uri și guvernanță corporatistă cu toate beneficiile pe care le poate aduce un acord de acest gen micilor afaceri. Știm foarte bine că ele reprezintă o proporție semnificativă a companiilor care fac export în Japonia și sperăm să nu fie privit ca fiind un acord pentru marile afaceri, ci un acord care să vină în beneficiul numeroaselor tipuri de afaceri. Salutăm și faptul că se recunoaște ideea că uh, e important fluxul uh, transfrontalier de date. Multă lume recunoaște datele ca fiind moneda modernă. În ceea ce privește capitolul pentru dezvoltarea durabilă și pentru comerț, se cere un mecanism bazat pe sancțiuni. Știu că este o problemă de multă vreme, nu există consens, ne-ar fi plăcut să existe deja. în continuare vom fi împotriva acestui sistem, mai ales că avem de-a face cu un partener care gândește la fel ca noi. Aș fi de acord dacă ar fi vorba cu un partener complet diferit, dar uh, este cu totul ne la locului, fiind dat vorba că este vorba de Japonia. Și uh, salutăm faptul că se încurajează schimbări în bine uh, la nivelul partenerului economic și asta pe calea dialogului. În general, grupul nostru s-a bucurat cu proiectul inițial de raport. Am uh, arătat cam ce amendamente vom susține și vreau încă o dată să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru muncă. Mulțumim foarte mult! Nadia Hirsch de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum s-a spus, sunt 236 uh, de amendamente, destul de multe și asta arată că e o direcție foarte clară. Faptul că acest acord este pozitiv cu efecte favorabile. Doresc să mulțumesc raportorilor, mulțumesc lui Silva pentru uh, angajament, pentru implicare, pentru progres. Este un semnal uh, clar uh, pe care îl poate transmite Europa și de aceea trebuie să fim pe deplin conștienți uh, de importanța acestui acord, mai ales în momentul în care vrem să completăm acest uh, text. E legitim, fiecare vrea să placeze anumite accente, însă, pe de o parte, trebuie să rămânem constructivi, să putem să transmitem în continuare un semnal comun. Faptul că ne dorim un comerț echitabil, just și că vrem să fim uh, lideri în acest uh, domeniu, noi cei din Europa. Acordul este unul de o semnătate crucială, pentru că e vorba de un comerț mondial bazat pe valori, el trebuie să fie echitabil și a sosit uh, momentul oportun să progresăm. Mă uit la diferitele amendamente. Și văzând unele amendamente așa mai dubioase, mă întreb dacă grupul care a depus anumite amendamente sau persoana care a depus anumite amendamente cunoaște Japonia, este un stat modern, un stat de drept, trebuie să fim totuși respectuoși față de partenerul de discuție și să uh, îl tratăm cu demnitatea necesară. Apoi, vreau să mai subliniez că e vorba de un acord foarte comprehensiv. Uh, probabil cel mai comprehensiv pe care uh, l-a semnat Uniunea Europeană vreodată, iar pentru noi, liberali, este importantă protecția datelor personale. De fapt, este un element central. De aceea, acest uh, subiect trebuie urmărit în continuare și dacă se va schimba ceva, de exemplu, uh, în baza GDPR, în baza echivalențelor, atunci noi, Parlamentul, trebuie să fim informați. Pentru că lucrurile vor trebui să se schimbe în consecință. Mecanismul ISDS este unul de negândit. Comisia nici măcar nu are, mai are mandat pentru așa ceva. Și încă un aspect important, Încrederea publicului în acordurile moderne poate fi construită doar în momentul în care ne prezentăm ca Parlament European împreună cu societatea civilă și uh, lucrăm cot la cot pentru a avea o implementare cum se cade. Aici uh, au venit câteva amendamente și e nevoie de amendamente de compromis pentru că trebuie să plasăm accentul în mod corect. Implementarea este foarte importantă, căci de acolo vin efectele și ele pot fi dezvoltate. În orice caz, mă bucur de pe acum uh, să lucrăm împreună constructiv. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc pentru verzi, domnul Buchner. Mulțumesc! Doresc să mă alătur și eu uh, celor care i-au mulțumit raportorului, căci el a încercat într-adevăr să găsească un compromis între toți participanții. Și mă bucur că lucrurile merg atât de bine. Pe conținut acum. Dacă îi se reproșează uh, dacă cuiva că Japonia nu Japonii nu îi se poate dicta cu privire la normele echitabile și ale comerțului echitabil și dezvoltarea durabilă. Să știți că nu e vorba doar de Japonia, e vorba și de noi și de aplicarea unei unități de măsură egale, în așa fel încât comerțul să nu aibă prioritate absolută, nu în, cal, nu în fața mediului și în fața dreptului muncii. Apoi se spune mereu că nu, nu trebuie să Uh, ne exprimăm căci nu cunoaștem țara. Eu am fost doi ani acolo, am lucrat acolo, deci nu mi se poate reproșa că nu cunosc Japonia. Ba chiar vorbesc un pic de japoneză. În ceea ce privește emisiile de CO2, sunt cele mai ridicate în Japonia, printre cele mai ridicate dacă luăm uh, emisiile per capita, 9,5 tone per capita și uh, nu au scăzut aceste emisii din anii 90. Cam 90% din uh, totalul de energie din Japonia provine din uh, arderea de cărbune, de petrol și de gaz uh, natural, metan. Nu e necesar. S-au făcut studii, am făcut studii că se poate și altfel. Economia de acolo, în special economia nucleară, este mult prea puternică și blochează această cale. Un al doilea exemplu Uh, defrișările ilegale sunt în continuare o problemă în Japonia care nu este abordată și asta vizează și uh, domeniul european, domeniul silvic. E nevoie de un capitol sancționar cu privire la capitolul SDC. Nevoie de asta și pentru firmele europene. Și nu în ultimul rând, Normele financiare din acord sunt catastrofale, după părerea mea, căci se liberalizează tocmai acele lucruri care au dus la ultima criză financiară. Aici e nevoie de corecturi majore. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc! Și acum pentru GUE are cuvântul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte! mă alătur celor care i-au mulțumit raportorului. El a încercat să elaboreze amendamente de compromis. Au fost depuse o sumedenie de amendamente, unele pozitive, altele foarte critice. Iar raportorul încearcă să traseze o cale de compromis. Să vedem dacă va reuși noi suntem destul de critici față de acest acord până la urmă. Multe au fost uh, deja menționate de colegul meu Buchner. În continuare e o întrebare. Ce se întâmplă cu agenda de durabilitate? a fost ratificată agenda pentru 2030, sunt niște obiective mm, care ne obligă să acționăm și în uh, baza acestui fapt ne preocupă faptul că în continuare e o problemă pe piața agricolă cu competitivitatea și cu faptul că nu se ține cont de anumite aspecte ale economiei reale. Eu zic că trebuie să ne dăm seama care sunt uh, efectele uh, competiției pe piață asupra structurilor producătoare, care sunt suprapunerile, tăierile. Nu se poate ca o întreagă branșă de exemplu cea care produce alimente, să pericliteze existența micilor producători din Japonia sau să o pună sub semnul întrebării. Nu soluționăm astfel problemele dacă ne plasăm produsele noastre pe piața de acolo. Exclud aici orezul Ehm, și e vorba de poziția dominantă pe care o vor ocupa unii și alții pe piață. Trebuie să fim onești și să spunem că un acord bilateral nu trebuie să pună sub semnul întrebării niște aspecte centrale ce țin de mediul social, de mediul dezvoltării economice și așa mai departe. Apoi, problema reglementării financiare – ne preocupă și aceasta. Industria financiară pe piața globală japoneză, industria financiară japoneză este foarte puternică. A face presiuni de liberalizare e cu semn de întrebare. Pentru că, să nu uităm, a fost criza în urmă cu 10 ani și a început exact din acest motiv. Defrișările legale sunt problematice, La fel și uh, pescuitul uh, de ton uh, roșu. Vedem că aceste aspecte sunt cumva trecute sub tăcere și nu este bine. La final, încă un comentariu. Ați văzut că sunt mai multe întrebări care ne preocupă. Ele au fost redate în amendamentele noastre. Dacă nu se ajunge la o soluție, atunci vom cere Comisiei și Parlamentului să oprească ratificarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Tiziana Beghin de la EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Eu văd cu ochi buni acest acord, așa cum am spus-o și în trecut, pentru că cu um, deschiderea pieței Japoniei vor exista multe beneficii pentru întreprinderile europene. Este de asemenea un act foarte important pentru relațiile comerciale mondiale într-un moment atât de delicat. E adevărat că anumite sectoare economice trebuie să fie protejate cu măsuri specifice pentru a proteja întreprinderile și locurile de muncă din Europa. Eu îmi doresc ca Japonia să acorde întreprinderilor noastre exact aceleași condiții precum întreprinderilor japoneze. Amendamentele noastre au fost primite de domnul raportor. Îl rog să acorde atenție și amendamentelor care critică uh, Uh, anumite aspecte din tratat, de exemplu abordarea discutabilă a pieței serviciilor uh, și deși în Japonia uh, este o țară civilizată și avansată, se practică în continuare pedeapsa cu moartea. Noi trebuie să lucrăm ca să protejăm mai bine consumatorii Uh, în uh, virtutea acestui acord. Și mă bucur să constat că această propunere a fost inclusă în amendamentul de compromis. Noi suntem împotriva unei clauze de protejare a investițiilor precum cea din CETA, pentru că nu ne, nu ne dorim să se întâmple peste câțiva ani exact ce se întâmplă acum cu clauza din acordul CETA. Mulțumesc! Acum vom da cuvântul celorlalți membri ai uh, uh, Comisiei pentru câte două minute fiecare. Thanks very much. Um, chair. Um, and I'd like to um, thank Pedro, our... Mulțumesc și vreau să mulțumesc raportorul nostru Pedro pentru acest uh, prim proiect de text foarte bun și pentru că a coordonat grupul de monitorizare. Am două comentarii care practic uh, acoperă toate amendamentele mele. 1. Aș merge pe aceeași linie cu Klaus Buchner în ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Amendamentele mele nu sunt în mod necesar o critică a Japoniei, ci o critică a um, UE, a poziției UE în negociere, pentru că eu cred că nu am mers destul de departe și în acest parlament s-a spus că există o diferență de opinii atunci când vine vorba de comerț în relația cu dezvoltarea durabilă, dar eu vreau să fim foarte limpezi. De câte ori discutăm acest lucru în plenară, uh, un comerț și măsuri comerciale bazate pe sancțiuni a trecut prin plenară. Vorbim și de uh, răspunderea corporatistă a societăților. De mai multe ori prin plenară a trecut acest punct. Deci, eu cred că putem să inserăm măsuri clare pentru dezvoltarea durabilă chiar și în sectorul comerțului. În ce privește sancțiunile, trebuie să ne gândim la raportul recent în ce privește implementarea uh, politicii comune de comerț, la care am fost uh, eu însă co-raportor, și am dezbătut îndelung prelungirea sau nu sancțiunilor, iar Comisia nu vrea să se angajeze în niciun fel, nu dorește măsuri sau alternative la sancțiuni uh, în ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Ironic mi se pare mie în această negociere, vorbim de japonezi, că japonezii au subscris la măsuri de uh, adoptarea sancțiunilor în TPP ar fi trebuit noi să fim constructivi și să mergem înainte cu acest aliat global cât mai departe și să reglementăm globalizarea, regândind comerțul internațional și jucând în sfârșit un rol global. Vorbim apoi de um, protecția investițiilor. E o altă serie de amendamente pe care le-am depus, un sistem ISDS uh, care știm în ce fel a dareat în cazul CETA, absența unei astfel de prevederi în acordul cu Japonia, poate că ar înlesni lucrurile. Mulțumim foarte mult, doamna Katainen. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi vreau să-mi exprim susținerea Uh, vis-a-vis -vis de linia <clears throat> uh, prezentată de Nadia Hirsch. Acest acord e important. Și lucrurile au fost bine prezentate, dar acest acord este o realizare colosală și sunt foarte mulțumită de oportunitățile pe care le deschide bunăoară pentru produsele agricole. Peste 80% din produsele noastre uh, vor uh, putea beneficia de uh, lipsa de taxe în comerțul cu Japonia. De partea japoneză s-au angajat și ei foarte puternic și am auzit în uh, ședințele noastre anterioare uh, atunci când ni s-a povestit despre delegația uh, comisiei noastre în Japonia. Uh, e un acord care deschide multe oportunități, acces la piață, oportunități excelente pentru companiile noastre în foarte multe sectoare. Și trebuie să fim atenți și la faptul că Uh, suntem în avangardă comparativ cu Statele Unite și ei au început o negociere cu Japonia, dar e foarte important pentru noi în această etapă să folosim această pârghie, acest avantaj pe care îl avem vis-a-vis -vis de SUA și să susținem acest acord. Iar în acest context aș vrea să mulțumesc și Comisiei pentru reușita negocierilor. Maria Arena. Mulțumesc. Într-adevăr, rezoluția a făcut obiectul mai multor amendamente. Am vorbit deja de unele dintre ele, amendamente depuse de uh, unii membri ai grupului social și democrat. Eu mă întreb care e statutul acestei rezoluții. Dacă această rezoluție are drept obiectiv să mm, ne liniștim noi pe noi, atunci nu are niciun rost. Dacă, în schimb, vrem să facem ca lucrurile să progreseze în acest acord, e bine, atunci Într-adevăr, merită să continuăm să muncim. Și pentru mine există trei priorități. 1. Convențiile internaționale ale Organizației Internaționale a Muncii și e primordial ca Japonia, de acum și până la ratificare, să facă progrese în ce privește normele OIM. Azi și după vizita făcută acolo, nu am nicio garanta, garanție în ce privește ratificarea condițiilor OIM. 2. Cum a spus și Jude, Uh, Eu cred critică vis-a-vis -vis de comisie. Capitolul dezvoltare durabilă și felul în care a fost negociat. A vorbit de o clauză de revizuire aici. În vreme ce Comisia Europeană ne-a răspuns că nu are nici cea mai mică intenție să lucreze pe acest capitol dezvoltare durabilă prin intermediul sancțiunilor, așa cum noi am propus adică cu o gradare a sancțiunilor, e bine, asta din nou nu ne oferă nicio garanție. Eu ce aș vrea e să aud Comisia Europeană de acum și până la o eventuală ratificare să vină cu niște propuneri consistente la capitolul dezvoltare durabilă și nu doar niște instrumente de dialog cu societatea civilă, ci niște instrumente mult mai constrângătoare vis-a-vis -vis de respectarea dezvoltării durabile. Apoi, a treia prioritate, acordul de la Paris. Mie mi se pare că nu e de ajuns să cităm acordul de la Paris ca să spunem că îl și respectăm. Un nou raport al GIEC a arătat în, cât de urgent este să luăm măsuri și astăzi, fie că vorbim de decarbonizare, fie că vorbim de respectarea biodiversității sau respectarea uh, nedeforestării, Japonia nu a dat niciun semnal concret de progres în oricare din aceste domenii și cred, din nou, că de acum și până la o eventuală ratificare să uh, facă un semn în acest sens. Măsurile de mm, uh, revizuire nu sunt suficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Heinz. Am depus și noi mai multe amendamente. Subliniez un lucru Într-adevăr, respectăm Japonia, avem nevoie de un acord echitabil, just, chiar dacă avem câteva pretenții. Iar în ceea ce privește așteptările noastre, mecanismul acesta sau capitolul de, sancțio- de sancționare este important pentru noi. Jude a spus deja. Nici eu nu înțeleg prea bine. Nu e pentru prima dată când uh, se acceptă așa ceva chiar de către PP și alții, ca un mecanism să existe într-un asemenea acord. Chile, Noua Zeelandă, Australia, iată acordul unde a fost cuprins acest mecanism și nu înțeleg de ce atitudinea aceasta refractară acum. Apoi uh, reiau un argument se spune că nu putem cere asta din partea Japoniei, căci slăbim relațiile comerciale, căci ei nu vor avea încredere în noi. Din potrivă, eu văd lucrurile altfel. Dacă cerem asta din partea Japoniei și Japonia poate avea această pretenție din partea noastră să existe mecanismul de sancțiuni în caz de încălcare și apoi Mă gândesc la cei cu condiții precare din agricultură. Este foarte important ca Japonia să arate cu degetul când ceva nu merge bine în cazul nostru, pentru că se întâmplă. Standardele din, de mediu și de muncă trebuie îmbunătățite. Per total, Acestea sunt elementele care trebuie să apară în rezoluție pentru ca ea să poată fi susținută. Evident că normele OEM trebuie menționate și respectate, după cum și uh, ratificarea a două convenții, ceea ce n-a făcut încă Japonia. Uh, și capitolul de durabilitate cu sancțiuni cu tot este foarte important, plus uh, clauza de revizuire. Toate acestea trebuie menționate în acest acord, doar așa îmi voi putea exprima eu uh, uh votul favorabil. Mulțumesc! Mulțumim, Anne-Marie Mineur. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru această muncă. Este foarte clar că a ținut cont de rezervele noastre, de exemplu faptul că Japonia încă nu a rectificat toate convențiile OEM, apoi mai există și acordul uh, de climă de la Paris, unde mai e de lucru, și să nu uităm că acordul este atât de complex, atât de exhaustiv, încât mai trebuie negociat, de exemplu în ceea ce privește arbitrajul. Și uh, vreau să vă spun că nu trebuie să dăm un cec în alb. Mai sunt foarte multe neclarități. Asta rezultă mai ales din numărul mare de amendamente care au fost depuse. Noi nu vrem să avem un asemenea acord, nu suntem pentru, căci uh, creează o piață internă mare din diferite părți ale lumii. Sunt prea puține garanții că standardele ridicate din Uniunea Europeană vor fi respectate, de exemplu ceea ce este siguranța alimentară, standardele de mediu și protecția datelor personale. Nu avem garanția că ele vor fi respectate la standardele noastre. Am spus-o și o spun. E un acord în beneficiul multinaționalelor, nu în beneficiul oamenilor și în beneficiul mediului. Și mă plâng în special de acest acord căci nu vine cu garanții stricte legate de faptul că nu sunt, sunt convenții OEM neratificate încă. Și apoi, în ceea ce privește decizia de adecvare, uh, în continuare nu uh, este privită ca fiind o problemă, ceea ce nu e bine. Mă plâng și de faptul că acceptăm uh, uh, etichetarea diferită a alimentelor din Japonia. Riscăm să avem pe piața noastră niște produse care nu respectă standardele noastre și mai mult decât atât distorsionează concurența și îi pun în dezavantaj pe proprii noștri producători și fermieri. Și apoi vrem să avem eventual pe viitor un aliniat cu privire la arbitraj. Căci este primul aspect important care trebuie să apară într-un asemenea, în, în discuția despre un asemenea acord. Eu am depus amendamente în consecință și sper să mă pot bucura de sprijinul colegilor mei. Vă mulțumesc! Domnul Seinfeld. Mulțumesc, domnule președinte. De la început aș vrea să precizez că dacă noi am dori să respingem acest acord, și aici mă adresez celor care critică rezoluția pe acord, n-ar fi trebuit uh, să acceptăm nici alte acorduri de același gen, întrucât dacă e să îl comparăm cu acordurile precedente, acesta anume ne depășește cu mult așteptările în materie de dezvoltare durabilă inclusiv și obiectivele pe care ni le-am fixat. Inspirat de Helmut, dar au fost și alți colegi <clears throat> în care s-au exprimat în acest sens, dacă vă preocupă atât de tare destin destinul uh, fermierilor japonezi, al lucrătorilor japonezi și, în general, societatea japoneză, în ansamblul ei, e bine, atunci v-aș invita să consultați informațiile uh, în ce privește dezvoltarea socioeconomică din Japonia și mm, cred că 99% din statele lumii și-ar dori să <laughs> aibă să beneficieze de uh, indicatori măcar similari cu ai Japonie și cetățenii s-ar bucura să aibă măcar o parte din privilegiile cetățenilor japonezi. Uh, unele, una din țările cele mai bogate din lume, și cel puțin în Europa, e Germania și cred că germanii n-ar trebui să se plângă de nivelul lor de viață. Vorbim de un stat care a um, organizat masacre în Europa. De ce mă refer la istorie și la trecut? Ei bine, pentru că istoria Japoniei e oarecum similară. Războaie sângeroase cu Rusia, apoi al doilea război mondial, care a ruinat uh, statul japonez și a distrus societatea japoneză. Azi, ambele state sunt foarte dezvoltate, cu indicatori economici extrem de favorabili, cu un nivel de trai foarte ridicat pentru cetățenilor. De ce? Pentru că aceste două state, Germania și Japonia, au fost deschise la schimburile economice, la schimburile de orice gen cu alte state, cu alte regiuni, au fost deschise la dezvoltarea comercială, economică, cooperarea economică, care aduce Uh, bună seara tuturor lucrătorilor, agricultorilor. Am vorbit la Tokyo cu acești oameni. Sunt foarte fericiți și ei vor acest acord. Credeți că ei sunt cei prejudiciați? În niciun caz. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Gabelic. Vreau să mulțumesc raportorului pentru eforturile sale în a Uh, comunica cât de important e acest acord, atât din punct de vedere economic cât și politic. În ce mă privește, aș sublinia valoarea economică și politică uriașă a acestui acord. Și ne așteptăm nu doar să creștem exportul în mod semnificativ, ci să un semnal clar uh, că UE uh, este în favoarea comerțului internațional bazat pe reguli și deschis tocmai pentru a-l combate pe Trump. Durabilitatea și comerțul pot coexista și o valoare cheie pentru noi aici în Parlamentul European. Deci aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru că a subliniat aceste elemente în text. Uh, Japonia e un partener cheie și un partener strategic, deci este extrem de bine că acesta e primul acord internațional de comerț care susține în mod explicit implementarea acordului de la Paris. Să nu uităm că acordurile comerciale și capitolele uh, dezvoltare durabile sunt instrumente uh, valoroase pentru noi pentru a continua dialogul și presiunea pe uh, elemente importante cum sunt dreptul muncii în cadrul Convenției OIM, dar și dezvoltarea durabilă. Mulțumim foarte mult, domnul Hans. Oui, merci, monsieur le président. Je prends rapidement la... Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnul Hansen, ca raportor din umbră pentru a reacționa la unele din reacțiile colegilor. S-a spus aici, uh, colega socialistă din Marea Britanie ne-a spus că am votat în acest Parlament pentru sancțiuni. Eu cred că trebuie să rectificăm acest lucru. Era vorba de Australia și Noua Zeelandă, unde am spus în mod explicit luăm în considerare eventuale sancțiuni, ceea ce nu înseamnă că aplicăm sancțiuni. Atenție la cuvinte. Apoi, doamna Arena ne-a spus că nu există un calendar exact al uh, punerii în aplicare ale celor două convenții OIM. Eu cred într-adevăr că atunci când am fost în Japonia, a fost o întrebare la care n-am primit un răspuns clar. Am făcut presiuni în ședințele noastre cu partenerii. Între timp am primit o scrisoare explicită a ambasadorului dama, uh, care a fost deja citată, o scrisoare din 8 octombrie, unde se spune clar, guvernul Japoniei a decis să lanseze prima întâlnire între ministrii relevanți și agenții în luna octombrie, uh, încercând să vadă cum se uh, poate implementa Convenția OEM. Pentru mine uh, e un text foarte clar și, prin urmare, cred că vă puteți relaxa uh, și dumneavoastră. Doamna Arena, vă asigur, am avut un dialog foarte bun cu domnul Pereira, raportorul pe acest subiect și de asemenea sunt sigur că vom găsi o formulare în text care să vă convină dacă dați și dumneavoastră dovadă de bunăvoință. Mulțumesc, spune președintele. Întotdeauna e plăcut să ai o discuție vie în, uh, chiar și aici în comisie și deci să fim motivați să reacționăm unii la vorbele celorlalți. Acum, am să dau cuvântul comisiei, domnul Marco Șirolo, pentru a face niște comentarii în marginea acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor! Mai întâi, Comisia vrea să mulțumesc eurodeputaților pentru luările lor de cuvânt în această dezbatere pe un acord extrem de important. Permiteți-mi să fac câteva comentarii pentru a îmbogăți dezbaterea. Mulți au evocat faptul că acest acord are o valoare strategică și pentru că va consolida relațiile cu un partener cu care împărtășim numeroase valori și chiar și standarde. Un lucru important, mai ales date fiind vremurile dificile prin care trecem, pentru a consolida deci un astfel de parteneriat strategic cu un prieten atât de apropiat uh, și un partener comercial atât de important precum Japonia și uh, asta pe scena internațională. M-am referit la valori și standarde comune și am uh, auzit unii deputați invocând riscul scăderii standardelor. Dacă există un partener comercial cu care sunt liniștit uh, în ce privește standardele alimentare uh, și conformitatea, e bine, acest partener e Japonia, cu care împărțim, spuneam, un nivel foarte uh, înalt al uh, protecției alimentelor și al protecției consumatorilor în general. Și aș mai sublinea că beneficiile acestui acord cu o intrare în vigoare rapidă a acordului ar permite operatorilor noștri din mediul de afaceri să se bucure de condiții egale uh, pe piață cu alți exportatori către Japonia. Vorbim de vin și brânzeturi în special, uh, pentru că agricultura a fost invocată iar pentru vinuri în special ne-ar permite o intrare în vigoare a acordului să contracarăm alți parteneri comerciali pe piața globală, cum e Chile sau Australia. Deci ar fi un beneficiu uriaș pentru Europa în sectorul vinului. Acum, comentarii mai punctuale ISD. E important să ne reamintim. A fost bună reamintirea scrisorii ambasadorului Catama, care a fost trimisă, vă informez, și directorul nostru general, domnul marti. E foarte important pentru că într-o scrisoare oficială din partea unui ambasador plenipotențiar se spune negru pe alb intenția fermă a Japonei de a lucra pe uh, aceste măsuri. Deci, repet, luăm foarte în serios uh, acest angajament al Japoniei și suntem încântați uh, de acest gest. Pentru că în acest fel vom spori uh, colaborarea noastră strânsă. Se menționează în acord, e vorba de un angajament uh, uh, reciproc. În text se spune în mod clar, partenerii vor face, they shall. Când vine vorba de uh, limbaj juridic, veți vedea inclusiv uh, cifrele se vor fi ameliorat uriaș în Japonia în domeniul defrișelor care a fost citat. Aș vrea să vă mai împărtășesc, împărtășesc niște date foarte importante. Pe 19 septembrie există un registru care s-a deschis al companiilor care aplică cele mai înalte standarde. E un program de certificare, dacă pot să spun așa. Vorbim de 139 de companii și există un efort uriaș de a promova acest, acest instrument pentru operatorii responsabili care vor primi un bonus de pe piață tocmai pentru a răsplăti comportamentul lor. Continuăm să lucrăm îndeaproape cu Japonia, dar felul în care arată lucrurile sunt, uh, este ceva extrem de promițător. Un ultim comentariu în ce privește serviciile financiare. S-a spus că regulamentul ar putea deschide ușa unor noi crize. Vreau să subliniez că la capitolul servicii și special servicii financiare caută să elimine sau să reducă barierele uh, comerciale care nu sunt necesare, dar oferă și excepții comprensive pentru obligații potrivit acordului, așa încât se permit măsuri care uh, dau dovadă de o prudență rezonabilă. Deci, ca atare, noi nu vedem niciun risc aici. Capitolul servicii ce face practic e se asigură că operatorii noștri vor putea oferi aceleași servicii pe care le oferă operatorii interni Practic, vorbim de aplicarea unui principiu general, un principiu al non-discriminării pe care noi îl susținem și îl aplicăm. Acesta se aplică și capitolului servicii, dar și cu uh, acea măsură prudențială permisă în caz de. Deci, încă o dată, nu văd niciun risc aici și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, David Martin, pentru concluzii, spune președintele. Very brief, foarte pe scurt, pentru că trag aceste concluzii numele lui Pedro. Ca să îi uh, răspund Mariei, uh, e rezoluția doar ca să dorim noi mai bine noaptea sau ca să ducem undeva acest acord, să-l ameliorăm? Niciuna, nici alta aș spune. Raportul vrea ca acest acord să fie ratificat cât se poate de repede. Iar rezoluția care merge uh, la o altă e ca să liniștească atât Japonia cât și UE și să se asigure că ambii parteneri vor produce rezultatele scontate, adică să vină și rezultate în urma angajamentelor. În ce privește dezvoltarea durabilă și la toate celelalte capitole discutate aici. Ca să răspund prietenului Adam, nu trebuie să negăm faptul că un acord, în orice acord comercial există uh, câștigători și pierzători. De exemplu, foarte mici fermieri japonezi ar putea să aibă de pierdut, să fim cinstiți. Dar, din păcate, asta e uh, consecința unui acord comercial de tip omnibus. Unii câștigă, alții pierd. Ce trebuie noi să ne asigurăm în Parlament și aici în Comisie e ca mm, câștigurile globale să fie mai importante decât pierderile și astfel vom contribui la uh, standarde mai bune în ce privește mm, mâna de lucru, mediul și toate celelalte. Și eu cred că așa va fi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Încheiem astfel dezbaterea în ce privește rezoluția pe Japonia și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, punerea în aplicare a acordului comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru. Raportorul nostru e domnul Fisas și înainte să-i dau cuvântul, aș vrea să-l salut pe viceministrul pentru comerț din Peru, domnul Vasquez, și ambasadorul Columbiei la Bruxelles, domnul Francisco Goya Granados. Domnule Fisas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc de asemenea că ați urat bun venit domnului viceministru și excelenței sale, domnului ambasador, acordul comercial cu Republica Columbia și Republica Peru s-a aplicat cu titlu provizoriu timp de 5 ani de zile. Deci este firesc să ne întrebăm ce s-a întâmplat în această perioadă și care sunt relațiile între cei trei parteneri. În consecință, acest raport este cât se poate de oportun. Vreau să amintesc că aplicarea acordurilor comerciale este o prioritate în activitatea de supraveghere a Parlamentului European. Este important să monitorizăm aplicarea acordurilor comerciale nu doar în etapa negocierii acestora, ci și în timpul punerilor în aplicare. Acest acord uh, are mai multe aspecte, nu doar de natură comercială, pentru că uh, se bazează pe o relație care se fundamentează pe principii și valori comune și care trebuie să aibă efecte pozitive în dezvoltarea socioeconomică a partenerilor. Este în plus un instrument care ne permite să consolidăm poziția noastră strategică în America Latină un uh, continent de importanță vitală pentru Uniunea Europeană. Așa cum am spus și în luna iunie, cred că uh, am făcut uh, pași în direcția cea bună în ceea ce privește până în aplicarea acestui acord. E adevărat că comerțul bilateral nu a crescut foarte mult, dar au fost compensate efectele negative a um, um, diferitelor transformări pe plan mondial în relațiile comerciale. S-a ajuns la diversificarea exporturilor, de pildă, a Columbiei și a Republicii Peru către Uniunea Europeană. Aceste pieți sunt pieți de referință în America Latină și ei au putut să-și diversifice exporturile către Uniunea Europeană. În plus, și-au modernizat exporturilor, ceea ce a reprezentat uh, un mare avantaj pentru întreprinderile mici și mijlocii. În plus, pentru întreprinderile europene, acest acord a permis un mai mare acces la piețe, nu numai pentru că s-au eliminat barierele, ci și Um, netarifare, ci și pentru că s-au redus celelalte bariere care nu erau de natură comercială. Eu cred că trebuie să um, ne dăm seama că IMM-urile deseori sunt puțin informate de oportunitățile pe care le oferă acest acord. Comisia Europeană și statele membre ar trebui să ia măsuri pentru ca IMM-urile noastre să poată să profite de toate oportunitățile pe care le oferă acest tip de acord comercial. Trebuie de asemenea să um, um, înlăturăm principalele bariere care încă mai persistă, mai ales în domeniul sanitar, fitosanitar, dar este nevoie de eforturi din partea Columbiei și a Republicii Peru ca să rezolve probleme ca, de exemplu, certificarea anumitor produse pe bază de carne sau de lapte, protejarea indicațiilor geografice din Uniunea Europeană, fiscalitatea aplicată importurilor bărboturilor spiritoase. De asemenea, Uh, am spus în raport că există încă dificultăți în Columbia și în Peru în momentul în care trebuie să se conformeze cu anumite norme europene, mai ales în domeniul securității alimentare. Acordul a permis de asemenea să uh, dinamizăm mecanisme de cooperare între Comisie și uh, guvernele din Columbia și Peru, mai ales pe teme comerciale și de dezvoltare durabilă. Trebuie să continuăm să lucrăm ca să garantăm că normele internaționale în ceea ce privește dreptul muncii și protecția mediului se aplică în mod corespunzător. Este, cum spuneam, uh, un acord cu efecte pozitive pentru Peru și Columbia, însă trebuie să accentuăm um, punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în foaia de parcurs pentru a garanta libertatea de asociere, dreptul um, la inspecții efective a muncii, pentru a pune capăt muncii la negru, muncii copiilor și pentru a proteja mai bine mediul înconjurător. Comisia a trimis uh, o scrisoare a autorităților din Peru în care își exprimau uh, ne- îngrijorarea în ceea ce privește neîndeplinirea dispozițiilor din capitolul despre dezvoltarea sustenabilă și profit de, oport- de faptul că domnul viceministru este prezent în sală ca să ascult părerea dumnealui în această privință. Un alt aspect pe care l-am prezentat în acest raport este importanța dialogului între uh, uh reprezentanții societății civile din Uniunea Europeană și cei din Peru și Columbia, mai ales pe toate subiectele care țin de aplicarea acordului și de dezvoltarea sustenabilă. Cred că aceste grupuri de consiliere uh, pe plan intern sunt un instrument foarte util pentru aplicarea acordului și de aceea este foarte important să se acorde um, atenție acestor grupuri și ele să fie independente. Doar așa contribuția lor va avea o adevărată plus valoare. Noi cerem și Columbiei și uh, Perului să creeze aceste grupuri și să le garanteze independența. În plus, trebuie să fim conștienți de circumstanțele prin care au trecut ambele țări din iulie și până în prezent. Vrem să aplicăm standardele europene, dar situația nu este întotdeauna ideală uh, în aceste țări prietene. Trebuie să le ajutăm să continue să lucreze în această direcție, pentru că știm că doresc să se apropie, apropie de um, uh, valorile din Uniunea Europeană pe 30 mai Columbia a, a, a uh, devenit membra OCDE Uh, și s-a recunoscut valoarea uh, reformelor efectuate în această uh, țară și de asemenea și în Peru s-au efectuat reforme care au fost recunoscute chiar și la nivel de OCDE. Mă bucur că am putut să vă împărtășesc aceste comentarii și sunt convins că voi colabora foarte bine cu toți colegii, astfel încât raportul final să reflecteze poziția Parlamentului. Vă mulțumesc frumos, acum dau cuvântul raportorilor din umbră pentru două minute fiecare și începem cu doamna Imaculada Rodriguez Pinero din partea SND. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați vorbit și în spaniolă, v-ați exprimat deosebit de bine. Din capul locului vreau să urez bun venit uh, reprezentanților uh, guvernului și ambasadei din uh, Peru și Columbia și vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru munca extraordinară pe care a depus-o și pentru acest bun proiect de raport pe care ni l-a prezentat. Și și eu uh, mă aștept ca în urma discuțiilor cu raportorii din umbră și numai urma depunerea amendamentelor, um, acest proiect de raport va fi îmbunătățit și vom ajunge la un acord uh, care să întrunească majoritatea. Eu sunt de acord cu aspectele pozitive pe care Uh, le-ați menționat, uh, mai ales care sunt rezultatele din punct de vedere comercial, faptul că s-au diversificat exporturilor, atât pentru Columbia cât și pentru Peru. Și de asemenea sunt de acord cu faptul că acest uh, acord are o importanță strategică pentru a ne ajuta să punem capăt situațiilor care au rezultat din conflictele care au afectat uh, aceste țări și pentru uh, ca să le ajutăm să își consolideze strategia de dezvoltare sustenabilă. Totuși este adevărat că rămân provocări, este de asemenea um, adevărat că trebuie să putem să protejăm pe deplin uh, indicațiile de origine geografică, așa cum a spus și domnul raportor, și trebuie să punem capăt măsurilor fiscale discriminatorii care afectează băuturile spitoase importate. Un alt aspect care este de dreptul fundamental pentru Parlamentul nostru și mai ales pentru uh, grupul pe care eu îl reprezint acum, și anume uh, desăvârșirea, punerea în aplicare a foii de parcurs în ceea ce privește drepturile omului, drepturile sociale și um, în domeniul pieței muncii și, bineînțeles, capitolul dezvoltare sustenabilă. Deseori la această comisie am um, dezbătut pe tema că e bine să semnezi un bun acord, dar cel mai important este ca acesta să fie cu adevărat pus în aplicare și sub toate, din toate punctele de vedere. Este în același timp indispensabil să Um, dispunem de informații la zi, să știm exact care sunt indicatorii de performanță și datele cele mai recente pentru fiecare dintre țări, să vedem în ce măsură capitolul dezvoltare sustenabilă este pus în aplicare. Acest Parlament trebuie să fie mai bine informat în legătură cu reformele care sunt um, uh, efectuate pentru a permite uh, aplicarea acestui capitol. În consecință, cer Comisiei să ne faciliteze accesul la aceste informații, să ni le comunice și lansez acest apel uh, de asemenea reprezentanților uh, uh, guvernului și societății civile din cele două țări. În ceea ce privește structura dialogului cu societatea civilă, și acesta este în continuare un punct sensibil, așa cum a spus și domnul raportor, eu cred că tot ceea ce am primit uh, din partea societății civile din cele două țări, dar și din Uniunea Europeană, ne-a arătat că trebuie neapărat să se facă mult mai multe eforturi de ambele părți și deopște în Columbia și în Peru pentru ca această reprezentare a societății civile să devină efectivă. Bineînțeles că vom prezenta niște amendamente ca să mm, punem accentul pe uh, aspectele pe care tocmai le-am menționat și sunt convinsă că totul se va desfășura foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zahraldil, pentru ECR. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru un text uh, echilibrat, uh, detaliat, foarte constructiv. Sunt perfect uh, de acord cu poziția raportorului. Poate doar trei comentarii sensibilizarea și impactul asupra acestui acord. Raportorul pe bună dreptate a spus, um, a ilustrat această chestiune la alineatul 10. Multe IMM-uri din Uniunea Europeană nu sunt conștiente care sunt oportunitățile pe care le comportă acest acord, ceea ce este adevărat. Vedem foarte clar, fiind vorba de Columbia și Peru, cei mai um, mari câștigători în urma acestui acord. De exemplu, avem un deficit comercial nu doar cu Peru. De fapt, acesta a sporit cu 14,4% în anul 2017. Deci, întrebarea sună în felul următor. De ce se întâmplă asta? Ce putem face cu asta? Care sunt acțiunile ce pot fi implementate pentru a sensibiliza publicul față de acest acord? Ar fi de asemenea util să ne spună raportorul ce părere are despre acest subiect. În al doilea rând, despre corupție. Haideți să vorbim uh, pe șleau. Asta o menționează mereu uh, firmele europene. Se și plâng de asta. Discutăm despre relațiile comerciale cu aceste țări. Ar fi bine să știm dacă situația s-a schimbat de la semnarea acordului și ce altceva mai putem face pentru a uh, da măsuri anticorupție. în ultimul rând, dintr-o perspectivă mai amplă geopolitică, axându-ne în special pe Peru, este o țară foarte pro-liber schimb, poate cea mai pro-liber schimb din America Latină, parte și la negocierile uh, TTIP. Ar fi poate bine să avem o analiză comparată a Comisiei. Care este diferența între negocierile noastre pe de-o parte și uh, TTIP pe cealaltă parte? cu privire la calitate și cantitate, care sunt ambițiile, cerințele și standardele sociale și de mediu. Să avem uh, o idee comparativă. Iată, trei comentarii scurte, deci, din partea mea uh, și, evident, uh, vă stăm la dispoziție, stăm la dispoziția raportorului pentru un dialog constructiv. Mulțumim foarte mult! Nadia Hirsch din partea liberalilor. Domnule președinte, dragi colegi, stimați reprezentanți eh, din Peru și Columbia, doresc să mulțumesc raportorului pentru proiectul foarte reușit de raport și foarte exhaustiv. Ce ne arată foarte clar este că acordul cu Columbia, cu Peru și între timp și cu Ecuador privesc în special înspre evoluțiile pozitive. Deci, de la încheierea acordului putem constata care sunt eh, progresele în justiție, combaterea corupției. E clar că mai e drum lung, dar măcar putem vedea că lucrurile merg în direcția cea bună și este până la urmă un aspect central. Salutăm de asemenea faptul că, în special, IMM-urile din țările sud-americane pot profita, ceea ce este, în opinia mea, foarte bine. Pe de altă parte, aici, în Europa, mai trebuie uh, sensibilizat publicul în așa fel încât să profite de aceste oportunități. Mai e important un lucru pentru noi, mai ales în ceea ce privește Columbia. Procesul de pace trebuie continuat. Stabilitatea este garanția cea mai bună pentru investiții, pentru construirea de parteneriate în mediul de afaceri. Iată un alt aspect care poate trebuie ilustrat ca atare. Mai trebuie purtat dialogul cu societatea civilă, mai ales în mediul rural. Acolo există în continuare lacune. Deci, este foarte important să purtăm uh, discuțiile uh, necesare cu uh, guvernul columbian, să nu le întrerupem și să mergem pe cooperare. Vom depune amendamente, căci pentru noi, liberalii, este important să uh, subliniem care sunt șansele și oportunitățile oferite de mediul digital. Și iarăși, ca liberal, menționăm faptul că aceste parteneriate strategice vin cu un potențial enorm și mă bucură că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Helmut Scholz pentru GUE. Uh, thank you, Chair. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport foarte comprehensiv, proiectul de rezoluție, mă scuzați. Într-un fel, punem în echilibru implementarea de 5 ani, implementarea preliminară, chit că toate statele, nu, nu toate statele au ratificat încă. Și nu e un secret ce spun. Acest acord a fost, poate, cel mai dezbătut și disputat în trecut în acest Parlament. E vorba de un acord cu două țări specifice. Războiul civil din Columbia a fost cel care a dictat cum să arate relațiile dintre UE și această țară relații de cooperare economică, politică, în interesul cetățenilor țării. Parte asta se aplică și Perului. Foaia de parcurs a fost o precondiție uh, pentru Parlamentul European uh, în urmă cu 5 ani pentru ratificare. Cred că este instrumentul cel mai concret pe care l-am inventat pentru a însoți implementarea unei asemenea cooperări. Se spune și în proiectul de raport. Trebuie să punem lucrurile în echilibru. Putem spune pe de-o parte, da, sunt îmbunătățiri, dar mai sunt în continuare și lacune. Ce înseamnă toate acestea și cum uh, însoțim uh, în continuare procesul acesta de cooperare pentru a-l aprofunda? Mai avem o lună până la reuniunea părților uh, din acord, se va face un bilanț și la nivelul grupurilor uh, de consiliere pe probleme internă. Vreau să știu dacă aceste grupuri, într-adevăr, țin cont de foaia de parcurs. Pentru noi, acest document a fost cel mai important. În al doilea rând, din păcate, noi cei de la Goia Angelel vedem că în plan local, iarăși sunt eliminați uh, uh, cei care luptă pentru drepturile sociale. Un deces la două zile. Deci, cum putem schimba noi această situație? Cum o putem ameliora? Căci asta subminează încrederea în parteneriatele economice. Mă bucur că sunt aici miniștri, ambasadori și reprezentanții ONG-urilor ei pot să arate uh, cum, se uh, ilustreze cum arată evoluțiile economice la fața locului. Jude Curtin Darling. Mulțumesc. Continui uh, firul logic al lui Helmut. Când a fost ratificat acordul înainte de ultimele alegeri, eu conduceam Confederația Sindicatelor Europene și munceam din greu pe foaia de parcurs încercând să uh, creăm uh, o agendă de îmbunătățire a drepturilor omului, a drepturilor muncii în Columbia și Peru. E și frustrant, dar și pozitiv într-un fel, ceea ce s-a întâmplat de atunci. Dar lipsa de progres în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă sunt lucruri care ne frustrează. Ceea ce lipsește din proiectul de raport și pentru asta voi depune amendamente, este realitatea din teritoriu, așa cum spunea și Helmut. În primul rând, uciderile liderilor sociali și apărătorilor drepturilor omului din Columbia. Asta după semnarea acordului de pace. Deci, nu se menționează în raport faptul că există o legătură între protecția mediului și deținerea de terenuri. Toate aceste lucruri se leagă într-un fel de uciderea, asasinarea liderilor sociali în plan local și a apărătorilor drepturilor omului. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să fim sinceri, să includem asta în raport, mai ales că e vorba de o țară unde mare parte din exporturi sunt legate de resursele naturale. Dacă luăm în serios relațiile comerciale și dezvoltarea durabilă, plus foaia de parcurs, atunci trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Apoi, în Columbia, în continuare, sindicaliștii sunt fie asasinați, fie intimidați în număr foarte mare. În prima parte a acestui an, până la sfârșitul lui august, 14 sindicaliști au fost uh, uciși în Columbia. Între 2012-2017, 2200 de încălcări Uh, ale libertăților uh, sindicaliștilor au fost încălcate. Au fost înregistrate, mă scuzați. Și Totuși, nimic din asta nu apare în raport. Eu cred că trebuie să ilustrăm realitatea din teren, pentru că altfel nu putem fi luați în serios. În serios. Noi cerem acțiuni concrete, însă apoi nu spunem nimic despre asta. Maria Arena. Pour faire uh, court, je suis tout à fait d'accord. Ca să sintetizez, sunt de acord cu ce a spus Jude. Mi-aș dori ca acest raport să țină cont de rezultatele alegerilor din Columbia. Guvernul actual încă nu are o foaie de parcurs în ceea ce privește aplicarea acordurilor de pace. Să nu uităm că domnul Duque a făcut uh, campanie uh, pronunțându-se împotriva acordului de pace. Ar trebui să existe o legătură între aplicarea acordului de pace, aplicarea acordurilor comerciale și foaia de parcurs cu atât mai mult cu cât uh, se pune problema accesului la um, uh, um, terenuri, la um, dreptul de a fi proprietar al terenurilor. Și să nu uităm nici uh, pe apărătorii drepturilor omului, problemele cu exploatările miniere legale și ilegale din Columbia. Deci ar fi interesant ca în proiectul de rezoluție să se discute și despre aceste aspecte. Europa a susținut în mod activ acordul de pace, nu procesul, dar acordul de pace propriu-zis am afirmat că obiectivul acestui acord comercial era să sprijine procesul și acordul de pace, deci ar fi păcat să ne limităm doar la schimburi de opinii despre uh, schimburile comerciale, ci să um, aducem în prim plan și situația drepturilor omului din această țară. Ja, ich möchte auch Bereiche ansprechen. Mulțumesc. Menționez și eu aspecte care nu sunt foarte pozitive. Sigur că merg lucruri, anumite lucruri în direcția cea bună, dar să spunem foarte clar în continuare, sunt lacune. Mă îngrijorează foarte tare per, um, populația indigenă. Sunt fermieri care sunt uh, hăituiți, care sunt uh, îndepărtați de pe terenul lor și care sunt asasinați. Capitolul pentru drepturile omului este foarte slab în acest raport, el trebuie consolidat. Apoi, rolul societății civile. Mereu ascultăm că este o problemă. Trebuie ca societatea civilă să fie mult mai bine implicată și iarăși aici uh, vin, trebuie amendamente. Când există încălcări, nu există nicio posibilitate de a opri acordul, deci este foarte greu să acționăm și um, nu putem garanta o evoluție pozitivă pe de-a întregul. De aceea trebuie amendamente ca să rectificăm toate acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Matias Jorgensen, cum evaluează Comisia situația? Aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un raport care vine la momentul oportun. Știți că nu s-a terminat perioada de tranziție pentru acest acord. Mare parte din liberalizare va surveni după 10 ani. Înseamnă că nu suntem nici la sfârșitul muncii de implementare. S-au făcut uh, progrese multe în acești 5 ani, dar mai sunt lucruri importante de bifat cu privire la uh, Uh, accesul la piață, relația cu Columbia, numărul de problematic de SPS-uri, deciziile de achiziții publice în ce privește Columbia și dezvoltarea uh, durabilă a comerțului. Da, e progres, dar în continuare e loc de mai bine. Trebuie muncă și din partea noastră și mult mai multe eforturi cu siguranță din partea partenerilor noștri, mai ales Peru. Începe munca și cu Ecuadorul. Constatăm și acolo că există semnale încurajatoare, pași uh, uh, favorabili întreprinși de Columbia pentru uh, a crea un dialog cu societatea civilă. Deci, per total, putem fi de acord uh, cu multe din acest raport Noi înșine vom lansa un studiu de impact uh, exhaustiv, probabil la sfârșitul anului, el urmând a fi executat uh, pe parcursul anului următor. E acel plan pe 15 puncte. care va trebui implementat. Deci mulțumesc foarte mult că v-ați manifestat interesul față de acest subiect și că l-ați pus pe ordinea de zi. Mulțumesc! îl invit pe viceministrul uh, pentru afaceri comerciale din Peru. A, nu, mai întâi SAE, desigur, una din instituțiile noastre. Domnul Jean-Pierre Bor uh, de la uh, SAE. Okay. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi dați posibilitatea să vă prezint uh, opinia SAE cu privire la acest proiect de raport. În mare parte suntem de acord cu concluziile proiectului de raport și cu evaluarea generală. Ce doresc să mai spun uh, cu privire la acest acord comercial? Este un element foarte important în uh, relația noastră cu Columbia și cu Peru și va deveni un element important în relațiile cu Ecuadorul de asemenea. Au intervenit unii membri în această dezbatere, au menționat unul din punctele slabe din relațiile comerciale cu atât cu Columbia și Peru și restul lumii, faptul că în continuare e acea mare dependență pe exportul de resurse minerale. Ori, tocmai acest acord pare să aducă o contribuție importantă la reducerea acestei dependențe. Avem date în acest sens, atât din Columbia cât și din Peru, ne încurajează. Sunt multe IMM-uri care încep să facă export în Uniunea Europeană și nu e vorba de un uh, export agricol tradițional. Este un aspect foarte important care trebuie subliniat ca atare. Vă întrebați oare de ce vorbesc mai mult despre un subiect legat de DigiTrade? Pentru că e relevant din punct de vedere politic. E o contribuție importantă Astfel, ajutăm la dezvoltarea regiunilor din Columbia și din Peru, regiuni care până acum n-au avut acces la piețele internaționale. Deci e important ce se întâmplă, mai ales că e implementat și acordul de pace în Columbia. Mulți membri au luat cuvântul și au uh, menționat ce îngrijorări au față de drepturile omului, uh, cu precădere dreptul muncii, Asasinările în continuare sunt prea multe, prea numeroase, sunt asasinați uh, sindicaliști. Asta evident că îngrijorează Uniunea Europeană. Este un subiect care apare frecvent uh, în discuțiile uh, dintre Uniunea Europeană și Columbia în misiuni, în delegații. În ceea ce privește în politica noului președinte columbian, ea ne încurajează. Autoritățile din Columbia par să uh, trateze cu prioritate această problemă, ba chiar au spus că vor implementa o nouă politică pentru a soluționa această criză și așteptăm uh, cu nerăbdare noile politici, să vedem cum vor arăta ele. De fapt, toate subiectele care au fost vehiculate în sală sunt dezbătute adesea, la nivel formal, dar la nivel și informal, uh, în cadrul tuturor contactelor pe care le avem cu aceste țări. Cu ambele țări există posibilitatea de a finanța proiecte pentru a rezolva anumite aspecte ce țin de drepturile omului. De exemplu, după cum se spune și în raport, E vorba de îmbunătățirea dreptului muncii. S-ar putea crea proiecte europene, de exemplu schimburi de experiență, pentru a ajuta aceste țări să implementeze politici mai bune. Noi, cei de la SAE și colegii noștri de la Comisie, suntem foarte dispuși să analizăm toate aceste opțiuni. Mulțumesc. Domnul viceministru Uh, din Peru. Aveți cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc! Bună ziua! Vreau să vă <clears throat> mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-o dați ca să putem să participăm astăzi la întâlnirea Comisiei de Comerț Internațional. Și de asemenea aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri despre aplicarea acordului comercial dintre UE, Peru și Columbia din perspectiva țării mele. Pentru noi acest acord comercial a fost deosebit de important în strategia noastră de dezvoltare, pentru că ne-a permis să menținem uh, stabilitatea climatului economic în ultimii 18 ani uh, și să fim printre țările uh, fruntașe din America Latină. Ne-a permis să creăm locuri de muncă, să îmbunătățim nivelul veniturilor populației și să scădem nivelul sărăciei. Acest acord comercial, de pildă, ne-a permis ca în perioada 2007-2017 să reducem uh, rata sărăciei uh, în Peru cu 49,1% uh, cât era în 2007 la 21,7% în 2017. Deci cred că este un exemplu de succes cu care Peru se mândrește această reducere cu jumătate aproape a, ratei sărăciei și acordul cu Uniunea Europeană a jucat un rol central în acest sens. Joacă de asemenea un rol foarte important pentru că relația bilaterală pe care o are Peru cu Uniunea Europeană este o relație strategică, o poveste de succes pentru noi. Comerțul bilateral Poate că nu a fost foarte dinamic în ultimii ani, având în vedere conjunctura internațională, însă în 2017 am reluat uh, relațiile și acestea s-au dezvoltat în 2018. Comerțul bilateral a crescut cu 14,5% în 2017 și ne așteptăm ca în 2018 să înregistrăm o creștere suplimentară cu 11%. Deci, vedeți, comerțul nostru bilateral s-a redinamizat. În ceea ce privește raportul pe care la um, proiectul de raport pe care uh, îl dezbateți, nu putem să spunem decât că suntem de acord cu elementele prezentate la punctele 8 și 9 unde se menționează modernizarea și diversificarea exporturilor atât uh, ale țării mele cât și ale Columbiei. În ceea ce privește Peru, în ultimii 5 ani de când se aplică acordul comercial, 803 noi produse au putut să fie exportate din Peru către Uniunea Europeană. Din totalul acestor noi produse, 98% sunt Um, produse care provin din sectoare care în mod uh, tradițional nu um, exportau, dar acum au, sunt sectoare cu o mare valoare adăugată. Deci vă spuneam că e foarte interesant faptul că 98% dintre aceste exporturi sunt efectuate de întreprinderi micro, mici și mijlocii. Prin urmare, acest acord a fost un vector de democratizare în economia noastră națională. Uh, de asemenea, vreau să mă alătur uh, um, um, celor spuse de Comisia Inte în ceea ce privește numărul uh, mare de inspectori în domeniul protecției muncii. E adevărat că în Peru s-au făcut eforturi susținute ca să facem progrese în ceea ce privește inspecțiile în domeniul dreptului muncii. Numărul de inspectori Uh, din Peru a crescut în mod semnificativ. Acum avem 366 uh, de, um, aveam 366 de uh, inspectori în 2006 și acum avem mai mult de 1500. Și sperăm Uh, în 2020 să mărim cifra cu încă 900 de inspectori. Deci vedeți că um, vom putea să facem mult mai multe inspecții pe măsură ce trece timpul, pentru că vrem să um, um, avem o economie care să funcționeze conform normelor. În anul 2018, guvernul din Peru a hotărât să uh, mărească cu 66% um, bugetul um, um, Inspectoratului Muncii. În ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a anumitor aspecte din capitolul Comerț și Dezvoltare Sustenabilă, punctul 19, vreau să subliniez faptul că Peru nu numai că își respectă angajamentele, ci a înregistrat progrese notabile în domeniul protecției mediului, cât și în ceea ce privește respectarea dreptului muncii, atât din punctul de vedere al aplicării legislației, cât și al legislației noi care a fost adoptate. Vreau să spun, de exemplu, că am ratificat 8 convenții internaționale și tocmai am semnat un acord cu um, Organizația Internațională a Muncii pentru a avea un plan de acțiune pe perioada 2018-2021, uh, în ceea ce privește dialogul cu societatea civilă zile, vreau să spun că am reactivat Consiliul Național al Muncii în luna iulie anului trecut și acest Consiliu um, are acum o misiune pentru a um, um face monitorizarea a pieței muncii pentru anul acesta și anul viitor. Vrem de asemenea să um, avem un dialog multipartit care apoi să, um, în care să fie implicată și societatea civilă. Vreau să mai spun în încheiere că în prezent vrem să atragem atenția Comisiei um, um, um, INTA că guvernul nostru apreciază acest raport și Știm că pentru Uniunea Europeană poziția societății civile uh, peruviene este uh, importantă și noi ne dorim ca această societate să fie ascultată, dar în același timp noi putem să vă dăm foarte multe informații despre situația uh, societății civile, pentru că Peru și-a foarte în serios angajamentele din cadrul acestui acord. Vă mulțumesc, acum dau cuvântul ambasadorului Columbiei pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această dezbatere și mulțumim domnului Fisas pentru um, acest raport pe care noi l-am citit cu plăcere și l-am comentat de altfel și am trimis comentariile noastre. Am luat notă și de observațiile pe care le-au făcut reprezentanții grupurilor politice și aș vrea să adaug două, trei puncte foarte rapid. În primul rând, apropo de um, procesul de pace și guvernul Columbiei, bineînțeles că guvernul nostru se implică în mod foarte serios în aplicarea acordului de pace, așa cum l-am spus și uh, uh, cu ocazia întâlnirii dintre înaltului reprezentant pentru politica externă UE și ministrul nostru de afaceri externe. Guvernul și președintele Duche, de altfel, uh, va veni la Bruxelles peste două săptămâni. Bineînțeles că există anumite nuanțe diferite în ceea ce privește aplicarea acestui acord de pace, dar bineînțeles că noi continuăm să îl aplicăm. Încă un uh, subiect care a fost menționat este legat de uh, măsurile fiscale discriminatorii de care suferă băuturile spiritoase importate din Uniunea Europeană, însă aceste măsuri uh, erau legale și constituționale în Columbia, însă noi ne-am luat angajamentul să le um, reanalizăm și suntem deschiși să vedem ce putem să schimbăm. În ceea ce privește aplicarea acordului, e adevărat că el a avut efecte pozitive um, din punct de vedere economic, social și în ceea ce privește relațiile bilaterale. Uniunea Europeană um, a fost principala noastră destinație în ceea ce privește exporturile. S-au mărit exporturile cu 14% în 2017 și de asemenea sunteți cea de-a treia um, uh, sursă pentru importurile noastre. Acestea au crescut cu 15%. În ceea ce privește investițiile străine, UE uh, este primul investitor în Columbia și în 2017 investițiile au crescut cu 41%. Uh, acordul a permis diversificarea exporturilor din Columbia pentru că acum există și produse care nu sunt de uh, um, natură energetică, cum sunt uh, um, cacao, fructele tropicale, avocado și alte bunuri industriale și agroindustriale. 78% dintre exporturile noastre de fructe uh, ajung în Uniunea Europeană. Printre principalii beneficiari putem să spunem că se numără IMM-urile, așa cum a arătat și raportul Comisiei dumneavoastră, și țărane din 385 de municipii și din 32 de departamente printre care 20 sunt cele care au fost cele mai afectate de uh, conflict. Noi uh, considerăm că continuarea aplicării acordului este foarte important și vrem să însoțim procesul de consolidare a um, micilor uh, um, întreprinderi care au vocația de a putea exporta în Uniunea Europeană. Columbia este de acord cu faptul că trebuie să protejăm sănătatea cetățenilor, este foarte important însă ca formularea politicilor și a normelor în domeniul sanitar să se bazeze pe dovești științifice și să se facă în conformitate cu dreptul internațional. Pentru nu este important să uh, poate să conteze pe asistența tehnică pentru ca anumite produse um, fabricate în Columbia să poată să ajungă pe um, piața europeană, pentru că unele dintre ele, precum cacao, sunt pentru noi uh, prioritare pentru a garanta uh, succesul programelor de dezvoltare sustenabilă. Columbia este țara um, care se plasează pe locul 2 în ceea ce privește um, biodiversitatea și noi credem că trebuie să ne protejăm pădurile și să protejăm mediul înconjurător, însă avem nevoie de o strategie care să controleze despăduririle și să ne permite să gestionăm și să protejăm mai bine zonele care sunt fragile din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător, însă pe de altă parte noi știm foarte bine care sunt suprafețele noastre agricole și vrem să putem să le exploatăm la maxim și să putem să le folosim pentru a um, cultiva produse tropicale cum, ca uh, care acum, din păcate, sunt discriminate pe piața europeană și vrem să punem capăt acestui lucru. Mă refer la cacao, cafea și uh, uleiul de palmier. Până la urmă vreau să vorbesc despre titlul, uh, capitolul 9 din acord, și să spun că Columbia și-a îndeplinit uh, angajamentul pe care și l-a luat în cadrul Mecanismului Național de Consultare și de Recunoaștere a Societății Civile prin crearea grupului consultativ intern. Dați-mi voie să închei spunând că uh, acest acord ne va permite să dezvoltăm într-o și mai mare măsură relațiile noastre uh, bilaterale. Ultimii cinci ani de când a intrat în vigoare acordul comercial multipartit au fost benefici pentru noi, însă trebuie să lucrăm în continuare mai mult pentru ca următorii cinci ani să fie mai buni. Mulțumesc, domnule Fisas, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au luat cuvântul și reprezentanților mm, uh, Republicii Peru și Republicii Columbia pentru faptul că și-au exprimat sprijinul pentru acest uh, raport. Evident că anumite aspecte pot să fie îmbunătățite, aștept uh, amendamentele Așa cum se întâmplă cu toate acordurile comerciale, trebuie de fiecare dată să ne dăm seama care era situația înainte de semnarea acordului în țările partenere, că, cum stau lucrurile după ce acordul a intrat în vigoare. Dar eu cred că s-au făcut foarte multe progrese mulțumite acestui acord, atât uh, pe plan economic și, cât și pe plan social. Eu cred că datorită acordului situația s-a îmbunătățit. Fără el, Uh, nu am putea să facem așa afirmații, să trebuie să rămânem vigilenți, trebuie să continuăm să muncim, mai ales uh, uh, la capitolul drepturi sociale, care sunt deosebit de importante și vreau să profit de uh, uh, ce a spus și Serviciul European de Acțiune Externă. Ar fi bine să avem un program consacrat exclusiv drepturilor omului și mi se pare că este o idee foarte bună pentru că Uh, tot ceea ce se întâmplă uh, uh, în, pe acest plan nu poate decât să fie foarte util. Mulțumesc încă o dată tuturor, aștept comentariile dumneavoastră și amendamentele dumneavoastră ca să avem un raport echilibrat, cât mai cuprinzător cu putință și care în linii generale să reflecte realitatea și în același timp să țină cont de așteptările pe care le avem pentru viitorul relațiilor dintre aceste țări și Uniunea Europeană. Thanks a lot. Um, the deadline for amendments is... Termenul de depunere a amendamentelor este 15 octombrie la orele 18. Și încheiem astfel punctul 6 de pe ordinea de zi. Pauză de un minut, pentru că următorul punct, 7, se va desfășura cu ușile închise. Și I-aș invita pe toți cei care nu au dreptul să participe la această ședință cu ușile închise să părăsească sala cât mai rapid. Mulțumesc!